Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Dragi colegi, dragi colegi, trecem acum la vot. Începem cu raportul colegului Valcarcel Siso. Vă mai acord câteva secunde pentru a vă așeza. Este vorba de un vot nominal. Domnule Dartmouth. Uh, Domnule președinte, mă întreb dacă putem să felicităm pe fostul președinte al Comisiei, domnul Barroso, pentru numirea lui la Goldman Sachs. and also to De asemenea, aș dori să-mi exprim preocuparea că pensia lui, ca fost președinte al Comisiei Europene, nu e suficientă. Se poate, domnule președinte?